care se rezumă totul. Suntem mai influenți în Vietnam cu acord sau fără acord? When you have the chance to answer. 30 secunde, 10 secunde pentru răspuns. Pot să vă răspund în engleză? Am văzut că acordul nu a ajutat la nimic până acum, pentru că negocierile nu au influențat uh, în mod pozitiv drepturile omului. Deci, este necesar să urmăm ceea ce am aprobat ca Parlament European și să cerem reformele pe care le vrem. După cum am spus, acum dăm un cec în alb uh, Vietnamului pentru că Vietnamul nu a făcut nimic din ceea ce au promis. Vă mulțumesc. Care cuvântul domnul Fidanța de la ECR. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest acord între UE și Vietnam are ca întotdeauna aspecte contradictorii. Drepturile omului sunt încălcate, există niște oportunități semnificative pentru companii, sunt protejate denumirile noastre controlate, dar totuși rămân chestiuni nerezolvate într-un domeniu important, cum este orezul. Aceasta în Italia este cea mai importantă ă, și suntem atacați prin acordul EBA cu Myanmar și Cambodgia de ani de zile. Clauza de salvare Salvgardarea a fost aplicată târziu și prost și am auzit că în cadrul blocului relațiilor comerciale cu Cambodgia nu va intra orezul. În acest caz este clar că Aducerea pe piață de noi uh, cote de orez cu preț redus va îngenunchea un sector care deja este supus presiunilor. Nu vrem să fim complici ale acestui plan și nu vom susține acest acord până când nu există o clauză de garantare a producției de orez din Italia. Mulțumesc, doamna Asimacopulu, Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Acordul de liber schimb UE-Vietnam trebuie sprijinit. Este un acord uh, cu beneficii economice pentru toată lumea, cu abolirea progresivă a tuturor uh, taxelor, cu uh, eliminarea cotelor. Se deschid pietele pentru prestatorii de servicii din Uniunea Europeană și primim acces și la achizițiile publice. Uh, este un lucru important pentru multe țări din Uniunea Europeană, inclusiv țara mea, pentru produsele agricole și farmaceutice. Să garantăm uh, protecția um, produselor de origine controlată și protejată, cum este feta și uzo. Acest acord uh, în Vietnam va consolida democrația și respectarea drepturilor omului și va contribui la lupta împotriva schimbărilor climatice. În plus, în timp de, război, de războaie comerciale are și o valoare uh, simbolică. Arată că Uniunea Europeană sprijină comerțul liber, respectând uh, în același timp, uh, respectându-și în același timp valorile. Mulțumesc, doamna Vind, un minut. I er Doamne președinte, în momentele în care liberul schimb și cooperarea sunt uh, supuse presiunilor, este cu atât mai important să respectăm drept, piesele, deschis, piețele deschise. Respectăm un comerț bazat pe reguli și de aceea este cu atât mai important să uh, acceptăm acest uh, acord între UE uh, și Vietnam. Vietnamul s-a angajat să respecte convenție, convențiile Organizației Mondiale a Muncii Guvernul comunist a recunoscut dreptul la negocieri colective și la libertatea de asociere. 95 de milioane de oameni au dreptul acum să se organizeze și să se formeze sindicate. Este un uh, pas înainte pe care nu l-am fi uh, obținut dacă nu am fi uh, demarat aceste negocieri. Acest acord nu este perfect dar uh, dacă nu acceptăm ceva mai puțin perfect, nu vom obține nimic. Doamna Vințic, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, istoria ne-a arătat că uh, piețele deschise și comerțul creează bunăstare. Eu vin dintr-o țară care exportă 60%, uh, deci 6 din 10 euro sunt uh, obținute, obținuți din export. Uh, trebuie să ne gândim cum ne asigurăm în viitor sistemele sociale fără exporturi. Acordul cu Vietnamul este unul special, într-adevăr, pentru că nu a existat un astfel de acord până acum cu o țară emergentă comunistă și pentru că va, fi, va crea un precedent. Implementarea standardelor europene uh, are și o dimensiune politică enormă, mai ales în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale. Tocmai de aceea s-au creat mecanisme pentru evaluarea drepturilor fundamentale, dar și sancțiuni în caz de încălcări. Domnul Lange a spus-o deja, trebuie uh, văzute uh, în mod pozitiv uh, normele în domeniul muncii ce vor fi ratificate în 2023. Uh, lupii uh, politici uh, nu au niciun interes ca Europa să o ducă bine. Tocmai de aceea trebuie să continuăm pe această cale a politicii de încheiere a acordurilor comerciale. Mulțumesc, urmează domnul Kelly, un minut. Uh, Stimată doamnă președinte, domnule comisar, domnule raportor, am înțeles care sunt avantajele acestui acord comercial atât pentru Vietnam cât și pentru Uniunea Europeană, pentru că până la urmă acordurile comerciale trebuie să fie avantajoase de ambele părți. În calitate de raportor permanent pentru regiunea ASEAN și fost raportor pentru PPE pentru Singapore, salut acest acord cu Vietnamul. Este primul acord aprofundat pe care îl încheiem cu o țară în curs de dezvoltare și asta este foarte important pentru că Uh, o economie în dezvoltare este diferită și mesajul este unul pozitiv atunci când încheiem acorduri cu țări cum, sunt, cum este Vietnamul. Vietnamul. Cei care se opun, dați-mi voie să vă spun că uh, mi-ar plăcea să-mi spuneți dacă ceva s-a realizat opunându-mă unui acord. Nu. Îmbunătățiri uh, pot fi obținute inclusiv prin negocierile pe care le purtăm pe durata negocierii acordului doamnă Soido Alvarez. domnul Zoido Alvarez, un minut. președinte, domnule comisar Hogan, acordul de liber schimb uh, este un semnal foarte important atât în afara cât și în interiorul Europei. În afara pentru că Uniunea Europeană arată că este o mare putere comercială la nivel global. În ciuda intențiilor populiștilor de a ridica bariere comerciale și naționaliste, Europa eh, susține liberul comerț. Este important pentru Europa, pentru miile de întreprinderi care sunt amenințate cu uh, dispariția și pentru care, disp- pentru care eliminarea acestor eh, contingente tarifare va fi un beneficiu major, ca și pentru sectorul uh, vinurilor, uh, băuturilor spiritoase, uleiului de măsline, care au denominații și de origine geografică. Pentru cei care nu vor beneficia, vom vegea ca acest acord să nu uh, Uh, fie în dezavantajul nimănui și ca toți europenii să uh, beneficieze. De aceea vă rog să susțineți acest acord. Vă mulțumesc, doamna Șofco. Un minut. Um. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, Vietnamul este un partener important în Asia de Sud-Est. În acest an dețin președinția ASEAN și ne dorim relații comerciale mai strânse cu această țară. Acest acord liber de liber schimb lansează o nouă eră în relațiile noastre. Vietnamul este o economie în creștere rapidă și acest acord oferă oportunități companiilor de, din ambele părți. Încurajăm cooperarea culturală și economică. Creăm uh, o bază pentru uh, obiectivul uh, Uniunii Europene de a avea uh, relații comerciale cu re regiunea ASEAN. Uh, Însă, pe lângă cooperarea comercială, trebuie să nu uităm uh, situația drepturilor omului în țara noastră parteneră. Vedem că guvernul restrânge libertatea de religie um, și, um, și în același timp uh, cred, tocmai de aceea trebuie să promovăm uh, dialogul interreligios. Nu trebuie numai să consolidăm legăturile um, comerciale ci și să uh, promovăm dreptul la uh, a-și alege uh, religia ca o bază a relațiilor viitoare. Are cuvântul acum doamna Bentele, un minut Doamnă președinte, stimați colegi, eu sprijin încheierea acordului UE-Vietnam, deoarece uh, creăm și menținem locuri de muncă în Vietnam și în Uniunea Europeană și pe lângă asta am lansat o evoluție care în general uh, are, poate avea efecte pozitive asupra societății vietnamene vietnameze. Important este să, că avem un cadru juridic uh, prin acest acord, uh, inclusiv o comisie permanentă cu membrii din ambele țări. Astfel, nu vorbim numai despre uh, acordul, de, acordul comercial, ci și despre Green Deal, despre liber, drepturile omului, libertatea de exprimare și așa mai departe. Comisia și noi deputații avem acum datoria să, creăm din, să facem acest acord să fie un model și m-aș bucura uh, ca o mare majoritate din acest Parlament să folosească această oportunitate. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Pereira, un minut. Obrigada, Mulțumesc, doamnă președintă Domnule comisar, dragi colegi, acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Vietnamul, dincolo de faptul că este avantajos economic, are deja o influență pentru că a fost adoptat un nou cod al muncii în Vietnam. Un contract colectiv, libertăți sindicale, toate acestea datorită negocierilor cu noi. Trebuie să semnalez însă că am fi putut fi mai ambițioși în ceea ce privește adoptarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii privind munca, interzicerea muncii forțate și respectarea acordului de la Paris, pentru că schimbările climatice nu cunosc frontiere și ne mai rămâne foarte puțin timp pentru a remedia situația. Acesta este un acord care ne arată cum politica noastră comercială poate promova principii și valori europene. Domnule comisar, strimați colegi, am pierdut Regatul unii, dar haideți că înțelegem că rămânem o mare putere comercială și nu putem face pași în urmă pentru a ne exprima capacitatea și a oferi protecție. Pentru promovarea drepturilor sociale, dreptul pentru protecția mediului și a biodiversității. Mulțumesc. Am primit șapte solicitări la CatchDI. Voi putea da cuvântul uh, tuturor. Începem cu doamna Daly. Um, Vă mulțumesc, domnule președinte. Este foarte clar că afacerile deja uh, sunt înfloritoare în Vietnam, profiturile cresc și este o oportunitate care trebuie să fie exploatată. O populație de aproape 100 de milioane. De aceea, uh, multe organizații de afaceri au făcut lobby pentru a nu amâna ratificarea acestui, acestui tratat. Să nu ne am, amăgim că facem acest lucru în beneficiul vietnamezilor, uh, că acest acord îi va scoate din sărăcie. Aceste acorduri întotdeauna transferă bogăția din sudul global către vest, subminează locurile de muncă în uh, state din Uniunea Europeană. Unii întreabă dacă uh, aceste uh, probleme se vor rezolva dacă noi nu ne implicăm? Este o întrebare foarte arogantă. Ar trebui să ascultăm ONG-urile și uh, sindicatele care ne spun să nu ratificăm acest acord comercial. Vă mulțumesc. Urmează doamna Bilbao Parantica. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Politica acordurilor comerciale pe care o face Uniunea Europeană în ultimii ani este unul din, un, din, dintre instrumentele cele mai eficace, eficace pentru a transmite uh, standardele noastre în lume și pentru a înregistra progrese în drepturile omului. Uniunea Europeană poate să implementeze politici care aduc plus valoare aceste acorduri sunt utile pentru cetățeni și mă bucur că acest proces pentru un comerț mondial mai, mai just nu uită de niciun sector și include uh, măsuri de protecție pentru producători și pentru întreprinderile care transformă produsele de pescuit și în special conservele um, să fie la adăpost de amenințările puse de pescuitul INN atâta timp cât uh, Comisia Europeană încă are reticențe în legătură cu Vietnamul în acest sens, uh, trebuie să-și protejeze industria locală de, a pescuitului. Vă mulțumesc, are cuvântul doamna Arena. Merci. Mulțumesc. Să votezi un acord comercial liberal cu un regim autoritar comunist în numele apărării drepturilor omului este cam surrealist, cam suprarealist. Știți că eu sunt uh, din Belgia, țara suprarealismului, um, ca domnul Bourgeois. Este posibil să facem lucrurile mai bine cu acest acord mecanismul de soluționare a litigilor între state? De ce nu acoperă el și dezvoltarea durabilă? De ce când este vorba de drepturi sociale și de mediu nu mai există mecanisme um, obligatorii cu sancțiuni? Un, a, este posibilă o astfel de modificare, domnule comisar, însă este nevoie de dorința de voința politică. Domnule comisar, um, dragi colegi parlamentari, să ne luăm timpul să obținem niște progrese, cum am făcut-o cu ISDS, cu sistemul de soluționare a litigilor. Toată lumea zicea că este inevitabil. Am luptat și apoi am câștigat, am reușit să transformăm acest sistem. Să facem, deci, din dezvoltarea durabilă un capitol uh, obligatoriu prevăzut cu sancțiuni. Mulțumesc, urmează domnul Wallace. Thanks very much, Madam President Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, ne-ați spus că drepturile omului sunt o chestiune preocupantă pentru Vietnam. Phil, spunem pentru Dumnezeu, când vreodată preocupările legate de drepturile omului au avut impact asupra intereselor comerciale? Facem afaceri și cu Israelul și cu Arabia Saudită. Aceste acorduri comerciale nu fac nimic pentru oamenii din regiune. Decimează industriile locale sărăcesc fermierii, vietnamienii nu vor beneficia, marile companii vor beneficia, cele din Vietnam. Principala problemă cu genul acesta de acord este că garantează drepturi uh, pentru investitorii străini și multinaționale prin clauzele de arbitraj, dar nu oferă mecanisme de sancțiuni pentru neconformarea la standardele de mediu și sociale în ce măsură un astfel de acord cu partea aceea a planetei poate să fie bun pentru planetă? În niciun fel. În ce fel putem respecta acordul de la Paris? În niciun fel. Thank you. Als nächstes rufe ich auf den Kollegen Canias. Mulțumesc, domnul Canias. Președinta. Mulțumesc, doamnă președinte. Ignoranța nu trebuie să fie o scuză. scuză. Comerțul deja există cu Vietnamul acest lucru trebuie să fie foarte clar, 30 de milioane de expo- în exporturi și importuri. Comerțul deja există cu Vietnamul. Vrem ca acest comerț să fie a, a, conform anumitor reguli și norme. Vrem ca aceste reguli să respecte condițiile de mediu sau să le îmbunătățească. Ce instrument mai bun decât un nou acord? Nu putem schimba lumea prin declarații, prin poziții extremiste, uh, de mediu. Așa putem câștiga voturi, dar nu, dar nu îmbunătățim uh, calitatea vieții a niciunui cetățean din nicio parte a lumii. Acest acord creează un cadru, creează obligații și va fi obligații eh, noastră, responsabilitatea noastră să vegem că va, acestea vor fi respectate. Însă altfel vom avea doar declarații extremiste în legătură cu obiective imposibil de aplicat, fără vreun progres eh, real în ceea ce privește drepturile sociale, drepturile de muncă și mediul. Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Jonca. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt pentru liberul schimb și de aceea voi sprijini încheierea acestui acord. Însă am o îngrijorare și aș dori ca domnul comisar să-mi răspundă la asta, deoarece trebuie să presupunem că importurile către Uniunea Europeană, importurile alimentare, vor crește din Vietnam. Acum este pe locul 4-5 pe listă, pe, în top. Probabil în viitor va fi mai mult. Întrebarea mea este dacă Uniunea Europeană este pregătită să controleze calitatea acestor produse alimentare. Nu va fi afectată piața noastră de alimente în ceea ce privește uh, intrarea în Uniunea Europeană a unor alimente de calitate slabă? Uh, Mulțumesc și la final domnul Scholz. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă privim a doua jumătate a celui de al, 20, al secolului 20, războiul din Vietnam, uh, Agent Orange, ne dăm seama uh, de provocările enorme cu care s-a confruntat Vietnamul, de transformarea prin care a trecut uh, și um, ce a făcut regimul din momentul uh, respectiv pentru a deschide Vietnamul către piețile, piețele mondiale. Tocmai de aceea, domnilor Simon și Canias, în locul unui acord de liber schimb, ar fi trebuit să folosim oportunitate pentru a, închide, a, um, a semna un acord de uh, cooperare. Așa am fi uh, reușit, împreună cu partenerii noștri, să punem accentul pe mediu, pe drepturi sociale. Salut Uh, uh, ratificarea de către Vietnam a uh, convențiilor principale ale Organizației Internaționale a Muncii. Însă, în acest acord, capitolelor pentru mediu și pentru protecția în domeniul muncii, aceste capitole sunt insuficiente pentru că nu au elemente obligatorii. Mulțumesc! Cu aceasta are cuvântul domnul comisar Hogan. Uh, mulțumesc, doamnă președintă. Întâi de toate vreau să mulțumesc Parlamentului pentru contribuții, pentru că îmi permite să mulțumesc celor care au fost implicați în negocierile UE Vietnam. Domnul Lenghe, președintele Comitetului Interim, domnul Burjoar, raportor și tuturor raportorilor din umbră implicați în analizarea acestui acord. Cei patru președinți de comisii care sunt indirect implicați în acest studiu și-au dat acordul pentru acord. Fosta comisară doamna Malstrom și DigiTrade și reprezentanții DigiTrade pentru eforturile făcute de-a lungul anilor în ceea ce privește acest acord. Cum au spus mulți dintre cei care au intervenit, acesta este un acord care va fi votat de Parlament și sper că se va întâmpla acest lucru, astfel încât companiile noastre, mai ales IMM-urile menționate de mulți, pot să exploateze potențialul oferit. La nivel uh, global, uh, acordurile comerciale sunt uh, incerte și acest acord ne permite să avem promovare de reguli și valori pentru acorduri comerciale. Vom monitoriza lucrurile de aproape pentru că sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt chestiuni ce rămân de, de rezolvat și vom face eforturi pentru a ne asigura că Vietnamul își îndeplinește promisiunile. Știu că există aceste îngrijorări. În ceea ce privește chestiunile menționate, Comerțul este de regulă asociat cu accesul la piață și acordul a fost foarte bun ca reciprocitatea pentru produse europene și vietnamiene. Domnul Janca a menționat chestiunile legate de alimente. Acest acord liberalizează interesele ofensive, uh, carne de vită, de porc, băuturi spiritoase, vinuri, dar are și clauze de salvgardare pentru zahăr, conserve de ton, orez, alte produse uh, sensibile pentru noi. Asta se întâmplă în acordurile comerciale și acum, pentru prima dată, avem un acord care va fi ratificat cu respectarea TRQ-urilor. Avem de asemenea recunoașterea de către Vietnam prin acest acord că Uniunea Europeană va fi tratată ca o unitate unică pentru chestiuni sanitare și fitosanitare și asta reduce din barierele tarifare. Avem 69 de indicații care au fost protejate. În ceea ce privește capitolul TST, îmbunătățirea implementării acestui acord este foarte importantă și asta este o prioritate cheie pentru Comisie. Vietnamul este un exemplu bun în ceea ce privește progrese înregistrate chiar înainte de implementarea acordului, cu progrese înregistrate la nivel TSD. Deci, iată că deja se văd roadele acestor discuții. Există și schimbări instituționale, există, e adevărat, grupuri de consiliere, ONG-uri, societatea civilă, companii care au fost implicate și vor avea un cuvânt de spus în ceea ce privește implementarea acordului. Implementarea e importantă, de aceea în comisie avem o funcție de ofițer care se va ocupa de această implementare în următoarele luni. Codul muncii care a fost actualizat în noiembrie, recunoaște dreptul la asociere și permite formarea de sindicate independente lucru care nu va fi sub uh, egida sindicatului general care există în Vietnam acum. Trebuie să verificăm, de exemplu, de asemenea alinierea la restul documentelor, inclusiv codul penal și legal. Convențiile Organizației Muncii sunt și ele implementate și există uh, același nivel de implementare ca în relația cu Japonia. Deci, ăsta este un lucru bun. Cum am spus, avem un plan de acțiune și un calendar din partea organizațiilor societății civile Uh, se reduce, uh, se elimină obligativitatea muncii forțate și se eradichează uh, munca în rândul copiilor în perioada 2021-2025. Aș menționa drepturile omului, pe bună dreptate. Rămâne un domeniu care ne preocupă în relațiile cu Vietnamul, dar să vedem totuși de unde a pornit țara aceasta. În ultimii 25 de ani s-au înregistrat progrese, mai ales la nivel socioeconomic Îmbunătățirea acestor valori sunt esențiale pentru noi. Și există un acord uh, care permite suspendarea totală sau parțială a acordului în cazul în care se constată încălcări sistemice serioase ale drepturilor omului. Avem săptămâna viitoare în Hanovra o reuniune pe acest subiect deci, iată aspecte pozitive. Există și divergențe, fără îndoială, dar suntem convinși că acordul este o platformă pentru a implica societatea vietnamiană și guvernul pe aceste chestiuni. Mai multe ONG-uri din Vietnam sunt de această părere. Spun că implementarea acordului permite societății civile să evolueze. Doamna Daly și domnul Wallace probabil n-au auzit aceste puncte de vedere. UE este preocupat și de situația prizonierilor politici. Avem o listă cu persoane care, a căror situație ne îngrijorează și care au fost discutate la uh, cel mai înalt nivel și ne străduim să ne asigurăm că delegația UE garantează eliberarea acestor oameni, dar trebuie să putem și pe, uh, să ne întâlnim cu membrii familiei, să participăm la procese, să vedem care este situația acestor prizonieri. Deci FTA și APA vor crea un mediu care să promoveze rezolvarea acestor chestiuni. Ne vom asigura că nu vor fi date uitării, ci că vor fi întotdeauna avute în vedere. Dacă nu avem un acord, nu avem niciun instrument să sprijinim uh, o reformă în Vietnam. Și nu vom face decât să împingem Vietnamul către alți parteneri care nu au același valori cu noi. Cadrul instituțional, cum am spus de mai multe ori, este foarte important. Mediul a fost menționat. Vietnamul se numără printre țările afectate de schimbările climatice în mare măsură, deci eh, doresc să implementeze acordul de la Paris ehm, și pe baza capitolului pentru dezvoltare durabilă și comerț este menționat. Deci există contribuții naționale care să garanteze, eh, ca și alți parteneri, că trebuie să fie implementate în mod obligatoriu pentru că și-au asumat să o facă în ceea ce privește acordul de la Paris. Acesta este deci un alt exemplu prin care oferim cadrul pe baza căruia să implementăm pârghile necesare pentru a ne asigura că aceste lucruri sunt îndeplinite. UE uh, și Vietnam are și un acord uh, voluntar în ceea ce privește silvicultura, care este implementat din 2019, 1 iunie. Și acest acord de parteneriat vizează că toate produsele din lemn importate în UE din Vietnam sunt legale. Este un lucru semnificativ pentru că este o prezență importantă Vietnamul. Um, există 80 de țări de unde importăm lemn, inclusiv Cambodgia, și Vietnamul trebuie să introducă obligații pentru importatori pe baza acestui acord. Vietnamul se ocupă de implementarea acestei scheme prin diferite licențe care trebuie să garanteze trasabilitatea. Deci succesul nostru în domeniu a fost faptul că există participarea de succes a tuturor factorilor importanți din Vietnam pe durata negocierilor. E important și trebuie să continuăm să vizăm acest lucru în drumul către destinația finală. În ceea ce privește sistemul juridic. Acordul cu Vietnamul include uh, un cadru de protecție foarte important cu un sistem pentru soluționarea litigiilor și uh, asta din perspectiva mecanismului de arbitrare a SDS. Acesta este calea de urmat pe baza uh, deciziei Curții de Justiție care a fost pronunțată de curând. De toate aceste elemente sunt introduse în acordul cu Vietnamul, care este o piatră de temelie pentru a crea o instanță multilaterală de investiții. Prin urmare, doamna președintă, vom vota pentru un acord care să ne ajute să creăm instituțiile și schimbările structurale pentru îmbunătățirea drepturilor omului, protecției climei și așa mai departe. Dacă votați nu, renunțați să influențați o situație care probabil va continua și va fi ignorată dacă noi ne implicăm. Deci ne interesează și structura politică și mecanismele de implementare care nu vor face decât să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele. Știu că multe dintre aceste chestiuni sunt relevante pentru noi de mulți ani și iată acum avem un mod structurat prin care să le abordăm. Deci e momentul să fim pozitivi și să ne asigurăm că suntem alături de oamenii din Vietnam și votăm da. Mulțumim, domnule comisar. La final are cuvântul raportorul, domnul Burjoa. Mulțumesc, domnul președinte, domnul președinte. Domnule președinte, stimați colegi, domnule comisar, la sfârșitul acestei dezbatere aș dori să mulțumesc colegilor din Comisia INTA, raportorilor din umbră și în special președintele nostru, Bert Lange. Îi mulțumesc și raportorului precedent, Ian Zahradil, și mulțumesc și domnului comisar Hogan pentru cooperare și pentru că a subliniat în mod corect uh, importanța acestui acord de investiții cu Vietnamul. Sunt perfect de acord cu concluziile dumneavoastră, domnule Hogan. Și iau notă de angajamentul dumneavoastră foarte clar de a supraveghea toate aspectele relevante pentru implementarea acordului. Și asistența continuă a Comisiei pentru a ajute Vietnamul să își continue procesul de reforme și să acorde acestui stat uh, ajutorul financiar și tehnic necesar pentru a-și atinge obiectivele. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră majoritatea punctelor de îngrijorare, îngrijorărilor ridicate în această dezbatere sunt împărtășite de către mine. Însă cred că avem am uh, abordat uh, suficient aceste uh, îngrijorări în timpul negocierilor. Acest acord este un instrument eficient pentru a promova valorile fundamentale și pentru a genera un mediu concurențial echitabil Vietnamul s-a angajat să ia o serie de măsuri importante și sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Lange, datorită mesajelor politice clare ale Parlamentului, mă bucur să spun că în timpul procesului de negociere, în timpul acestei dezbateri și în contactele mele, guvernul vietnamez a, s-a dovedit uh, de încredere și cu o dorință uh, politică uh, clară de a îmbunătăți și coopera asupra acestor aspecte. Uh, rolul Parlamentului European a fost esențial aici. Vom continua să monitorizăm aproape um, lucrările organizațiilor independente și grupurilor de consiliere independente. Vom consolida și dialogul politic cu colegii vietnamezi prin înființarea unei, unui cadru comun de co- cooperare parlamentară. De asemenea, vom examina propunerea de a asocia pe colegii noștri din uh, subcomisia DROA la uh, dialogul anual cu privire la drepturile omului. Stimați colegi, Vietnamul este o țară în schimbare eu cred că acest acord va, aceste acorduri vor contribui la prosperitate și la uh, apărarea drepturilor omului și creșterea standardelor de trai. Uniunea Europeană trebuie să acționeze pentru a susține această agenda ambițioasă a schimbărilor în Vietnam. Deci, uh, solicit cu pasiune tuturor colegilor din acest Parlament să voteze mâine în favoarea uh, consimțământului pentru ambele acorduri, pentru ca Uniunea Europeană să-și asume rolul ca actor geopolitic în regiune și să arătăm Vietnamului că suntem un partener de încredere astăzi și pentru viitor. Vă mulțumesc. Mulțumim uh, raportorului. Dezbaterea comună se încheie aici. Votul va avea loc mâine. Sesiunea se suspendă până la ora 15.